zilnic instrucțiuni și nu uh, locul de domiciliu al uh, angajatului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, se încheie discuția, se va vota mâine despre. primul de Fraga STVS Report. Trecem la raportul Fraga și dau cuvântul... Uh, da, se pare că este domnul Mato Adroer. Mr. Mato. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de o strategie globală a Uniunii în domeniul pescuitului în regiunea Pacificului. Doamna Fraga este bolnavă. Eh, Comisia de pescuit a dorit să facă un raport privitor la mm, strategia de pescuit în Pacific. Eh, sunt trei politici comunitare diferite care se aplică, politica comercială, politica de dezvoltare și politica de pescuit. Aici e nevoie de o mai mare cooperare, coordonare, complementaritate între cele trei uh, politici pentru a avea uh, mm, efecte benefice atât pentru statele din Pacific cât și pentru Uniunea Europeană. În ce privește politica comercială, există un raport interimar de asociere economică cu Papua Noua Guinee și Fiji, înlocuirea căreia se negociază chiar în aceste momente uh, pentru toate țările din regiune. Apoi, în ce privește politica de dezvoltare, politica europeană este cel de-al doilea donator după Australia, dar doar 2% din fondurile europene, fondurile europene din Fondul European pentru Dezvoltare se dedică pescuitului uh, și trebuie să fim atenți la asta pentru că e unul din sectoarele cheie în economia regiunii. În ce privește politica de pescuit, e necesar să reamintim foarte uh, marea valoare a resurselor din Pacific, uh, cel mai mare producător de specii masiv migratoare și E vorba mai ales de Pacificul Central și de Vest, uh, interesul economic care, uh, deșteptat de, care este deșteptat de această materie primă a tonului și uh, lipsa controlului adecvate a dus la o mare activitate de pescuit nedeclarat. Vanuatu și Fiji sunt pe lista țărilor notificate de Uniunea Europeană în baza acestui regulament comunitar o flotă co- comunitară în zonă este foarte redusă, e vorba de patru vase de pescuit și șapte vase de ajutor. Uh, Uniunea Europeană este membră a organizațiilor de pescuit din Pacificul Central și de Vest și a uh, semnat un acord bilateral cu Kiribati, însă uh, după eșecul uh, negocierilor cu Micronezia, Uniunea Europeană a modificat uh, uh, poli- politica față de alte țări, negociind cu insulele Cook și Tuvalu ceva mult mai corect, pentru că apele sale sunt limitrofe cu apele internaționale în care operează flota noastră și apoi sunt mai apropiate de fabricile din America Latină, acolo unde se dreaptă mare parte în capturi. Și apoi, aceste capturi sunt procesate mai târziu, de cele mai multe ori, în America Latină. Pescuitul este de un interes interes major pentru aceste state și prin acordul de cooperare s-a decis să um, reglementăm produsele procesate și semi-procesate. Acest lucru se referă la faptul că putem să oferim acces uh, uh, fără TVA, fără taxe mare, mă scuzați, doar pentru aceste produse. Uh, Raportul se referă la o strategie pe termen lung, dar uh, și pe termen uh, scurt. Pe termen scurt trebuie să vedem exact care, sunt, uh, care este rezultatul negocierilor cu Tuvalu cu un impact pozitiv pentru flota europeană și trebuie să ajutăm statele insulare să-și dezvolte resursele de pescuit. Pentru asta e nevoie să sporim activitățile în lupta împotriva traficului, împotriva pescuitului ilegal, mă scuzați. Iar pe termen mediu și lung, Comisia își dorește o politică regională dintre Uniunea Europeană și statele insulare să avem un acord pentru a prevedea accesul pentru flota europeană, să existe acorduri bilaterale de pescuit cu statele interesate totul bazându-se pe bună guvernanță, pe transparență, trebuie să combatem eficient pescuitul ilegal în afara cotelor, dar pentru asta e nevoie de reglementări adiționale bazate pe un uh, sistem uh, elaborat uh, VDS. Și apoi, în ceea ce privește Fondul European pentru Dezvoltare, trebuie să accesăm acest fond pentru a rezolva problemele de lipsă de resurse umane și de finanțare, să ținem cont de interesele regionale de pescuit. Și nu în ultimul rând, în raport se subliniază că pe viitor ar trebui să ne axăm pe cooperarea multilaterală regională, lucru stipulat în acordurile viitoare dintre statele semnatare la acorduri de asociere, iar flota europeană trebuie să aibă accesul garantat la resursele din apele acelor state. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei comisar Damanaki. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului uh, și uh, Comisiei pentru Pescuit pentru acest raport. Într-adevăr, zona Pacificului prezintă un interes deosebit pentru Uniunea Europeană. Circa 60% din uh, tonul tropical uh, capturat uh, își are originea în această zonă. Uniunea Europeană are un interes foarte clar pentru dezvoltarea unei strategii de pescuit în Pacific. Dați-mi voie să spun care sunt principalele priorități pentru acțiunea europeană în Pacific. Un pescuit durabil, în al doilea rând combaterea pescuitului ilegal nedeclarat și nereglementat și construirea capacității capacității micilor uh, insule pentru a-și dezvolta capacitatea în conformitate cu comunicarea noastră în ceea ce privește dimensiunea externă a politicii comune de pescuit, Comisia este angajată să promoveze în continuare uh, un pescuit durabil, transparent și responsabil în apele partenerilor săi. De asemenea, promovăm dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii maritime regionale pentru un pescuit durabil în Pacific. Mă bucur să constat că Parlamentul European aprobă aceleași principii principii și obiective în regiune. Importanța Uniunii Europene ca un stat piață explică participarea activă a Uniunii Europene în uh, Comisia de Pescuit pentru Pacificul uh, de Vest uh, și de Sud, unde prezența noastră este relativ scăzută. Așa cum s-a sugerat, încercăm să consolidăm prezența Uniunii Europene în regiune. În această privință, sper că Parlamentul va susține încheierea unui nou protocol la acordul de pescuit cu Kiribati. În acest context, dați-mi voie să spun că Comisia acceptă în principiu regimul folosit de părți la acordul Nauru atâta vreme cât acesta este pus în aplicare în condițiile uh, specifice menționate în acest raport. Trebuie să fie pe deplin transparent, iar dispozițiile sale trebuie să fie îmbunătățite pentru a permite uh, realizarea obiectivelor sale și asigurarea compatibilității de plin a măsurilor uh, luate în Consiliul pentru Consiliul Maritim. Comisia susține ambițiile uh, îndreptățite ale acestor uh, insule, uh, încercând să realizeze uh, scopul și anume un pescuit durabil și o bună guvernanță. Aceste obiective trebuie să fie uh, realizate cu o abordare integrată în regiune care să asigure coerența uh, politicilor europene uh, diferite. Comisia Europeană vrea să asigure uh, coerența uh, strategiei în regiune pentru a integra mai bine pescuitul, dezvoltarea, mediul, comerțul și alte politici pentru a promova în continuare obiectivele guvernanței și pescuitului responsabil. Vreau în încheiere să salut această inițiativă oportună. Președinta, mulțumesc doamna Damanachi. Încheiem uh, dezbaterea și votăm uh, mâine la uh, prânz. Acum urmează raportul Salavracos, restricțiile în pescuit în zona mediterană.